Bonsoir, Bună seara, dragi colege, dragi colegi. Dacă permiteți, o să începem ședința noastră de astăzi. Ca, în calitate de membru al Parlamentului de 10 ani încoace, vă pot spune că Comisia FEM, sala în care se reunea Comisia FEM, n-a fost niciodată atât de plină precum astăzi. Declar deschisă ședința noastră de astăzi și țin să urez bun venit tuturor membrilor acestei adunări constitutive. Care este ordinea în care se vor desfășura alegerile? Ei bine, vom alege astăzi, în primă instanță, pe președinta Comisiei și apoi vicepreședinții, respectiv vicepreședintele. Permiteți-mi să subliniez că, din păcate, nu vom dispune de interpretare în malteză pentru ședința de astăzi. Doamna Van Stork, ați cerut cuvântul. Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu procedura, în legătură cu voturile și uh, aș vrea să știu dacă grupul uh, politic dorește să respecte sistemul DONT sau uh, să solicite un vot secret, pentru că obiceiul era să respectăm sistemul DONT este vorba despre o atitudine care să nu aibă o coloratură politică, ideologică și este ă, democratic ca fiecare grup politic să respecte sistemul de DONT. Deci vreau să intre pe coordonator dacă doresc să se servească de acest sistem DONT. Pardon. Ah, Vă mulțumesc, doamnă Voștor. Nu cred că putem deschide acum dezbaterile. Eu cred că trebuie să ne continuăm ședința. Atunci când ați spus că candidatele și candidații propuși la alegere sunt uh, și cei aleși în conformitate cu sistemul DONT, eu nu pot decât sistem va fi cu adevărat respectat de către adunarea noastră. Avem obiectivul astăzi de a constitui biroul comisiei noastre, alegând în primul rând președinta și apoi cei patru, cele patru maximum vicepreședinte, conform regulamentului de procedură. Apoi vom trece la aprobarea calendarului întâlnirilor Comisiei FEM pentru anul 2014, precum și regimul lingvistic. Apoi vom trece la anunțurile din partea președinției. Având în vedere că nu sunt prezenți toți membrii titulari la întâlnirea noastră de astăzi, permiteți-mi să vă spun cine sunt supleanții care îi voi înlocui pe aceștia. Doamna Indico Galpet, doamna Constanț Lecrip, domnul Andor Tully, doamna Sabine Verhein, doamna Monica Holmeier, doamna Lara Comi, doamna Biriana Bolțană, doamna Marita Vscoc, domnul Marc Tarabella, doamna Bilbao Baranica, doamna Intveld, și domnul Stefan Eck. Permiteți-mi să subliniez că în cazul în care se va schimba această listă, grupurile politice vor trebui să mă țină la curent cu acest lucru înainte de deschiderea votului. Cred că administrația a pregătit toate listele membrilor prezenți astăzi pentru a valida votul. Pentru validarea votului trebuie să verificăm acum quorumul. Quorumul se reîntrunește dacă un sfert din membrii sunt reuniți, deci nouă membri cel puțin. Înainte de a trece la alegerea președintei, cred că o să verificăm sistemul de votare electronic. Evident, dacă nu se prezintă și altă candidatură, vom uh, vota prin aclamare. Numele următoare au fost uh, înaintate pentru președinție, o singură candidată respectiv, doamna Irace Garcia Perez din partea socialiștilor. Există și alți candidați pentru președinția Comisiei FEM? S-ar părea că nu, drept pentru care vom vota prin aclamare. Sunteți de acord? O felicit, deci, pe doamna Irace Garcia Perez cu care conlucrăm de, cu care conlucrez de 10 ani de zile, sunt încântată să îi urez bun venit aici, la prezidiu. Grazie, Bueno, queridas eh, colegas, en primer lugar, por supuesto. Dragi colege, dragi colegi, vă mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți pentru următorul mandat. Încrederea pe care mi-o acordați mine, mie. Cred că cooperarea noastră în sânul acestei comisii ne va permite să promovăm mai bine egalitatea dintre bărbați și femei. Ne așteaptă multe de făcut și cred și sper că pot conta pe voința dumneavoastră. Sper să dați dovadă de îngăduință în următoarele zile și săptămâni până ce vom uh, intra așa într-un ritm de croazieră. Acum, fără a mai amâna, haideți să trecem la alegerea vicepreședintelor. Voi repeta numele supleanților. Pepe Galberci, Gri, Le Gri, Deli, Verhagen Holmeier și Lara Comi. Mi-e teamă că am cam uh, măcelărit uh, inter, uh, pronunțarea unora dintre nume, aceste nume. Încă o dată îmi cer scuze. Cu siguranță mi-o voi îmbunătăți de-a lungul vremii. Doamna Dăncilă, Ulscruc și domnul Tarabela. Alde, Bilbao Barandica și Intveld, Gue, Stefan Eck. Nu sunt modificări? Foarte bine. Haideți acum să trecem la alegerea primei vicepreședinte. Cuvorumul este întrunit, drept pentru care vă propun să trecem la alegerea primei uh, vicepreședinte. Din partea PPE avem nominalizarea doamnei Barbara Matera. Vreau să știu dacă există și alte candidaturi sau alte nominalizări. Nu? Ei bine, prin aclamare... Doamna Matera este aleasă drept primă vicepreședinte a acestei comisii. Sí, por favor, la señora Stork. Doamna Stork are cuvântul. Mulțumesc. Eu aș fi vrut să primesc un răspuns la întrebarea pe care am pus-o. Coordonatorii ne pot comunica dacă uh, vor respecta sistemul DONT pentru toate cele patru pozițiile de vicepreședinte. Deci pot să-mi răspundă coordonatorii dacă au prevăzut pentru toate cele patru poziții respectarea acestui sistem? bueno, no podemos entrar ahora a un debate al respecto de esta cuestión, eh, por lo tanto. Nu o să intrăm într-o dezbatere pe această chestiune, nu, eu vă propun să continuăm ca atare cu alegerea celorlaltor vicepreședinți, respectiv vicepreședinte. Dacă aveți observații de-a lungul alegerilor, le puteți face. Cea de-a doua propunere din partea GUE pentru cel al doilea post de vicepreședinte, doamna Ines Zuber. Există și alte nominalizări, alte candidaturi? Nu? Atunci vă propun să o alegem prin aclamare. Doamna Zuber devine cea de-a doua vicepreședintă a comisiei noastre și o invit să ni se alăture la prezidiu. de la Haideți să trecem acum la alegerea celei de-a treia vicepreședinte. Doamna Blinkeviciute a fost nominalizată de către socialdemocrați. Sper că nu i-am masacrat numele, parcă nu există alte candidaturi. Drept vă, vă cer, deci, să o alegem prin aclamare. O invit pe doamna Blinkeviciute să ni se alăture la prezidiu. Muy bien, pues ahora pasamos a la elección de la Foarte bine, haideți să trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, celui de-a patra vicepreședinte. Din partea grupului ECR, doamna Von Storch și-a depus candidatura, dar domnul Marave Tarabela cere cuvântul. Da, într-adevăr, se poate întâmpla să se formuleze o cerere de vot secret pentru o candidatură sau alta. Sistemul ne permite acest lucru. În orice caz, eu cer vot secret pentru candidatura uh, doamnei Beatrice von Storch pe postul de cel de-al patrulea vicepreședinte. Doamna Vișnevska. Permiteți-mi să-mi exprim un punct de vedere negativ. Mie mi se pare că deodată Uh, se fac alegeri, se fac cereri uh, care pur și simplu contravin uh, regulilor diplomației, democrației și eleganței, în fine. Sí, eh, la colega Pirder pide la palabra. Thank you. Doamna Pirder, vă mulțumesc. Eu susțin cererea de organizarea unui vot secret. Aici, deputații pot uh, alege în modul în care doresc să o facă. Dacă există sentimente împărțite în privința acestui candidat, eu cred că trebuie să votăm. Poate, în primul rând, putem vota în privința posibilității de a recurge la vot secret. Bueno, el, el, reglamento, el reglamento establece... Ei bine, regulamentul spune clar că se poate cere vot secret. Iar acest vot se organizează în cazul în care șase membri ai comisiei cer acest lucru. Deci dacă un grup cere acest lucru, cred că nici nu mai trebuie să vedem dacă sunt șase membri sau nu. Deci, vă rog să, ridica, să introduceți cartelele de vot. La Sinanska. Doamna Sinanska. Eu sunt extrem de surprinsă de faptul că această comisie care vorbește despre egalitate, despre egalitate între bărbați și femei și egalitate de șanse, pur și simplu își discriminează unul dintre membrii. Până la urmă, nu vom vota prin intermediul aceleași, aceleași proceduri pentru cel de-al patrulea candidat. Noi vrem să putem uh, vota în mod liber, împotrivă sau contra, dar în mod liber. Nu, în niciun caz, nu am de gând să mai întindem dezbaterile. Regulamentul de procedură spune că se poate cere vot secret pentru alegerile vicepreședinților. Regulamentul de procedură stipulează acest lucru. Acum vom vota dacă recurgem la vot secret sau nu. Dacă șase membri cel puțin sunt pentru, atunci vom face vot secret. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru organizarea unui vot secret? În regulă, mai mult de șase drept pentru care trecem la vot secret pentru alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Entonces, eh, tienen ya todos ustedes, todas ustedes su tarjeta. Bănuiesc că aveți, ați introdus deja cartelele de vot. Butonul verde unei von Storch, alb abținere, roșu contra doamna Von Storch. Doamna Zavosca. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu mi-am uh, uitat uh, cartela de vot la altă comisie, deci eu am să votez deschis. Vă mulțumesc. De acuerdo. Abrimos. De acord. S-a deschis votul. Cerramos el voto. S-a închis votul. 13 a favor. Eh, Avem 13 eh, pentru, un număr mult mai mare de abținere asta și de voturi împotrivă. Candidatura doamnei Fonstori nu a fost acceptată. El voto para la cuarta vicepresidencia. Deci, votul pentru cea de-a patra poziție de vicepreședinte se amână până la următoarea ședință a Comisiei. Sper să primim candidaturi până atunci, astfel încât să putem finaliza și această alegere. Muy bien. Pasamos, al siguiente punto del orden del día. Trecem în acest caz la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre calendarul ședințelor noastre pentru anul 2014. Ați primit uh, proiectul nostru de foaie de parcurs. Vă rog să aprobați aceste propuneri. Dacă nu există obiecții, considerăm că ele au fost uh, aprobate. Punctul următor pe ordinea de zi, regimul lingvistic pentru această comisie. Uh, dorește cineva să intervină? Bueno, entonces lo damos para aprobado. Se pare că nu, atunci considerăm că și regimul lingvistic a fost acceptat. Comunicările președintei. Am de făcut o singură comunicare în legătură cu adoptarea proiectului de buget al Uniunii Europene pentru anul 2015. Vreau să vă spun și aici care sunt termenele prevăzute pentru uh, amendamente data limită 24 iulie. Până atunci puteți înainta propunerile de amendament. Ele vor fi analizate în comisie pe 3 septembrie. Deci după vacanța de vară. 24 iulie, repet, termenul limită de predare a amendamentelor și adoptarea în comisie pe 3 septembrie. Dacă nu există alte puncte pe ordinea de zi, doresc să vă mulțumesc și ne revedem la următoarea ședință a Comisiei.